de äh, Doamnelor și domnilor, am reluat reuniunea. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate au fost publicate. Nu știu dacă există obiecții. Văd că nu este cazul. Atunci, procesul verbal este adoptat și putem trece la